când uh, ne formulăm politicile privind viitorul. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru toate întrebările și propunerile înaintate. Mulțumesc, domnule ministru. Am uh, primit șase răspunsuri și mâine, la ora 12, se va vota. ...del orden del día mai mulți colegi uh, doreau să ia cuvântul, dar cred că mm, doreau să se înscrie la următorul punct de pe ordinea de zi și vor avea ocazia să participe la procedura intervențiilor spontane de la finele acestei dezbateri. Nu uitați că următorul punct de pe ordinea de zi este vorba de declarațiile Consiliului și ale Comisiei privind a patra conferință a ONU privind țările cel mai puțin dezvoltate, Stăm foarte prost cu timpul, astfel încât vă rog să respectați timpul de vorbire și fac această rugăminte și Consiliului și Comisiei să fie cât se poate de succinți pentru a putea să acoperim toate punctele de pe ordinea de zi în timp util. Mai întâi, domnul ministru Nemet are cuvântul din partea Consiliului. Domnule ministru, aveți cuvântul. Stimați membri, doamnelor și domnilor, Uniunea Europeană este angajată pentru a garanta succesul celei de-a patra conferințe a ONU privind țările cele mai puțin dezvoltate, care va avea loc în Istanbul de pe 9 până pe 13 mai 2011, dat fiindcă această conferință ne oferă prilejul de a consolida sprijinul acordat țărilor cele mai puțin dezvoltate. Cons- Consiliul a adoptat concluziile care vor fi folosite ca orientări de negocieri în uh, faza pregătitoare și în timpul conferinței. Prioritizarea țărilor cel mai puțin dezvoltate reprezintă o prioritate astfel încât uh, noi suntem angajați pentru a sprijini dezvoltarea bazată pe incluziune a tuturor țărilor uh, cel mai puțin dezvoltate, care reprezintă uh, fragmentul cel mai vulnerabil al comunității internaționale și care sunt caracterizate de, de fluctuație, de vulnerabilitate la șocuri externe și de um, afectarea de riscuri sistemice. Ne vom concentra pe măsuri care pot aduce plus valoare în ceea ce privește nevoile specifice ale acestor țări și trebuie să tragem învățăminte din ce s-a întâmplat um, la programul din 2001 de la Bruxelles dând dovadă de coerență, consecvență, stabilind uh, ținte clare pentru aceste țări. Avem nevoie de un angajament pe termen lung și de un parteneriat cu aceste țări, cu o serie de măsuri adecvate într-o situație în schimbare. Uniunea Europeană este de părere că rezultatul conferinței de la Istanbul ar trebui să meargă pe trei direcții, trei obiective. Odată combaterea, vulnerabilitatea și fragilitatea acestor țări, consolidarea um, uh, capacităților de a rezista la șocuri, crearea unui mediu potrivit pentru dezvoltarea durabilă a acestor țări și, în al treilea rând, promovarea creșterii economice bazată pe incluziune și de durată a țărilor uh, cel mai puțin dezvoltate. Iar discuțiile europene vor fi ghidate de aceste obiective Uh, discuțiile cu țările respective și în timpul conferinței. Uniunea Europeană a fost fruntașă întotdeauna în ceea ce privește eforturile de susținere ale acestor țări și este principalul donator pentru aceste țări. A fost uh, cel mai important partener de dezvoltare și și-a respectat angajamentele în ceea ce privește uh, accesul la piață, regulile privind originea atenuarea sărăciei și a făcut, a înregistrat progres în ceea ce privește asistența pentru dezvoltare și coerența acțiunilor sale. Unele țări au ajuns la creștere și la dezvoltare încurajatoare în ultimii 10 ani și recunoaștem că progresul totuși nu a fost echilibrat și mai rămâne cale lungă de bătut, mai ales în Africa subsahariană și în uh, țări din uh, situație post-conflictuale și într-o situație care se află într-o situație fragilă. Iată de ce Uniunea Europeană și-a reiterat acest angajament în contextul uh, angajamentului general de a atinge obiectivul de 0,15-0,20 uh, din PIB, la sută din PIB, canalizat către aceste țări. Aceste țări au, sunt răspunzătoare pentru dezvoltarea lor proprie și, dar, uh, comunitatea donatoare trebuie să ia inițiative și să dea capacitatea de a-și asuma responsabilitatea acestor țări. Uniunea Europeană sublinează interdependența uh, care se manifestă în ceea ce privește progresul înregistrat de aceste țări uh, cu privire la democrație, drepturile omului și calitatea între sexe. În cele din urmă, domnilor și domnilor, doresc să vă spun că, în egală măsură, suntem convinși de faptul că toate țările au au responsabilitatea de a, a, a ajuta țările cel mai puțin dezvoltate să combată sărăcia și să, mm, respe- și să atingă mm, obiectivele, obiectivele mileniului. Iată de ce avem nevoie de coerență în ceea ce privește politicile noastre de dezvoltare și trebuie să facem eforturi pentru a îmbunătăți eficiența acestora, precum și mm, eficacitatea asistenței noastre și a angajamentelor noastre. Uniunea Europeană a cerut și altor donatori să respecte aceste angajamente, iar economiile emergente trebuie să dea și ele o mână de ajutor țărilor cele mai puțin dezvoltate. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. O să dau acum cuvântul Comisiei, dar mai întâi doamna Nicolai. Văd că ridică cartonașul albastru. La tarjeta azul nu se poate utiliza para... Este pentru mm, intervențiile spontane, pentru catch the eye, dar nu puteți folosi uh, cartonașul albastru pentru comisie sau consiliu, astfel încât trebuie să așteptați până la intervențiile spontane. Dau acum cuvântul comisiei, domnului Fule. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, distinși deputați. Comisia este angajată să obțină succesul la cea de-a patra conferință a Națiunilor Unite privind țările cele mai puțin dezvoltate de la Istanbul și se va crea astfel un nou moment politic reînnoit pentru creștere inclusivă, dezvoltare durabilă și reducerea sărăciei în țările cele mai puțin dezvoltate. Această convingere și acest angajament uh, sunt exprimate în concluziile Consiliului adoptate săptămâna trecută pe 31 martie cu privire la liniile directoare pentru participarea Uniunii Europene la conferința care va avea loc cu privire la țările cele mai puțin dezvoltate. De asemenea, constat cu bucurie că Parlamentul European va fi foarte bine reprezentat în delegația care va participa la această conferință. Foarte multe dintre aceste țări, uh, dintre cele mai puțin dezvoltate, au făcut progrese în dezvoltare, însă progresul nu a fost egal, a fost neechilibrat și mai sunt încă multe de făcut în continuare. Prea puține dintre aceste țări uh, au fost uh, avansate, au promovat și foarte multe sunt în urmă în ceea ce privește atingerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Noi, ca și donatori, alături de ceilalți donatori din aceste țări, trebuie să învățăm uh, din lecțiile sau din poveștile de succes ale acestor țări și uh, trebuie să profităm de rezultatele obținute în urma implementării programului de acțiune de la Bruxelles. Parteneriatul global și responsabilitatea reciprocă sunt esențiale esențiale pentru succesul acestei conferințe. Dezvoltarea este o provocare comună, iar țările în curs de dezvoltare uh, sunt uh, în primul rând responsabile de propria lor dezvoltare prin uh, elaborarea și implementarea unor politici adecvate și prin realizarea unei bune guvernanțe. În ceea ce privește aceste țări cele mai puțin dezvoltate, Uniunea Europeană a fost partenerul de dezvoltare cel mai de succes și și-a îndeplinit angajamentele. Uh, mai uh, exact în ceea ce privește accesul la piață, regulile de origini și atenuarea datoriei. Uniunea Europeană este cel mai mare donator pentru țările cele mai puțin dezvoltate și a făcut progrese semnificative în ceea ce privește asistența oficială pentru dezvoltare, triplându-și asistența pentru aceste țări în ultimul deceniu. La Istanbul, Uniunea Europeană va face apel și la alți donatori și parteneri de dezvoltare pentru a-și um, declara angajamentul și ambițiile. Comisia Europeană, Uniunea Europeană are angajamentul de a ajuta țările uh, cele mai puțin dezvoltate să iasă din sărăcie, iar în acest context uh, și economiile emergente trebuie să contribuie. Dezvoltarea durabilă și creșterea inclusivă pe termen lung, echitabile, sunt esențiale pentru dezvoltarea acestor țări. Sectorul privat are un rol crucial de jucat în această privință și poate să aibă un impact uriaș asupra vieții oamenilor prin generarea de bogăție și uh, locuri de muncă. Potențialul comerțului ca motor de creștere și ocuparea forței de muncă este considerabil. Totuși, Uniunea Europeană dorește să sublinieze faptul că interdependența dintre programe progres și uh, țările cele mai puțin dezvoltate ține de drepturile omului, egalitatea între sexe, bună guvernanță, pace și securitate. Progresul în țările cele mai puțin dezvoltate este interconectat cu calitatea și coerența politicilor partenerilor de dezvoltare. Prin urmare, sunt necesare eforturi considerabile pentru a îmbunătăți eficiența și eficacitatea mecanismelor de asistență, precum și pentru a îmbunătăți coerența politicilor de dezvoltare. Domnule președinte, distinși deputați, s-au anunțat trei priorități, așa că aș dori și eu să adaug că conferința ar trebui să abordeze și problema dezvoltării treptate. Uniunea Europeană va face apel la instituirea unor mecanisme mai sistematice pentru a acorda concesii și sprijin pentru țările care uh, se dezvoltă treptat. Uh, Comisia consideră că aceasta va duce la o creștere semnificativă a numărului de țări care promovează din categoria țărilor uh, cele mai puțin dezvoltate în categoria superioară în următorul deceniu. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă rog. Mulțumesc, domnule comitar. Din partea grupurilor parlamentare, reprezentantul PPE-ului, doamna Teoharos, pentru 1 minut și 30 de secunde. Domnule comisar, domnilor și domnilor, concluziile Consiliului în ceea ce privește angajamentul Uniunii Europene au fost cât se poate de, au fost cât se poate de clare, dar ele trebuie să meargă mână în mână cu niște măsuri care să susțină aceste eforturi. Reprezentanții Parlamentului European la ședința Consiliului ONU de la Istanbul trebuie să vină cu o rezoluție foarte puternică care să, repre- să exprime poziția cât se poate de clar. Trebuie să existe o poziție a delegaților, pentru că observatorii nu vor avea posibilitatea de a interveni în mod direct. Și cred că comisarul și președintele Barroso pot interveni pentru a clarifica această situație. Pentru a controla fluxurile migratoare nu este suficient să permitem atâtor persoane să trăiască în sărăcie și mizerie. Eforturile pe o către dezvoltarea țărilor cel mai puțin dezvoltate trebuie să fie revizuite. Pentru că, în mod evident, mecanismele care sunt implementate nu sunt suficiente pentru a ieși din acest cerc vicios al sărăciei. De asemenea, exploatarea bogăției acestor țări Uh, vine din altă parte. Există aici o lipsă de democrație și nesiguranță și uh, totul duce la o lipsă a unor infrastructuri care lipsesc, a, unor, uh, a unei comunicări deficitare, probleme în agricultură și așa mai departe. De asemenea, și în domeniul justiției publice apar probleme. De aceea, cred că la Istanbul trebuie să obținem niște mecanisme care să abordeze mai bine această chestiune a sărăcii. Mulțumesc! Mulțumesc. În numele SND, domnul Berman. Dank u, voorzitter. Een economische groei van 7%. Mulțumesc. A creștere economică de 7% a școlarizării în rândul copiilor, o creștere a democrației, Iată progresul înregistrat în ultimii ani și aceste țări și-au uh, au realizat acest progres cu ajutorul uh, finanțării externe, s-au făcut uh, vaccinări și așa mai departe, dar mai avem cale lume de bătut. Trebuie să combatem sărăcia în aceste țări și acest lucru nu s-a întâmplat este vorba de persoanele care trăiesc cu câțiva dolari pe zi, trebuie să uh, punem capăt acestui regim corupt și nu am, um, nu am uh, făcut destule. Ar trebui să tragem concluziile la Istanbul pentru a exista o distribuție mai echitabilă a bogăției, pentru a ajunge la stabilitate în aceste țări, pentru a soluționa conflictele și a aduce pacea. Justiția socială va duce și la o creștere economică și asta dacă vom pune capăt dictaturilor uh, din aceste țări. Țările democratice ajung la această distribuție echitabilă decât uh, țările de sub dictaturi și astfel pot atinge mai ușor obiectivele mileniului. Trebuie să ținem cont că pentru o familie uh, pentru o familie din aceste țări. O, boala este o tragedie, nimeni nu-și poate permite luxul uh, unui tratament medical, avem nevoie de îngrijiri de sănătate mai bine puse la punct, nu numai de uh, vaccinuri, ci de uh, alte îmbunătățiri. Mulțumesc, domnul Gărânț are cuvântul. Mulțumesc. Din 80 până în 2011, produsul intern brut mondial a crescut cu 19.000 de miliarde de dolari. Această creștere ar trebui să ducă la suficiente mijloace pentru a eradica, eradica sărăcia extremă. Aceasta este matematica situației. Însă, în ceea ce privește politica, îmbunătățirea uh, soartei celor mai săraci nu este atât de ușoară. Trebuie să uh, facem alegerile potrivite. În primul rând, în programele noastre de cooperare trebuie să țintim țările cele mai sărace. În al doilea rând, care are legătură legătură cu primul, trebuie să ne retragem progresiv din țările emergente. China este primul creanțier al Statelor Unite, dar are suficiente mijloace pentru a face față sărăciei care se află în interiorul frontierelor sale. În al treilea rând, avem nevoie de parteneriate puternice cu țările cele mai, cel mai puțin dezvoltate. Noi nu putem decât să însoțim aceste țări cu know-how-ul nostru, cu expertiza noastră și cu voința noastră politică. Atât uh, și nimic mai mult. Apoi, cum suntem primul donator, viitor în avem misiunea de a asigura un rol de leadership la conferința care va avea loc. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul domnului Deva în numele ICR. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc că s-a abordat această chestiune a statutului parlamentarilor europeni la această conferință, pentru că noi suntem o instituție importantă a Uniunii Europene și trebuie să privim cu atenție acest lucru atunci când călătorim către Istanbul. Suntem într-adevăr cel mai mare donator al țărilor cel mai puțin dezvoltate din lume și am contribuit cu multă asistență, însă sărăcia a crescut, nu a descrescut. Acum 10 ani, Pascal Lamy de la Comitetul de Dezvoltare a introdus niște măsuri uh, cât se poate de clare. Însă nu s-a ajuns la ceea ce se planificase inițial, ci s-au creat mai multe ferme. Noi nu aceste țări au o capacitate agricolă, nu una industrială. De aceea, dacă dorim să eliminăm sărăcia și să ajutăm pe acești oameni, trebuie să sporim capacitatea lor de a face comerț. Deci nu asistența, ci comerțul va reduce sărăcia și pentru a reduce sărăcia și a spori comerțul, trebuie să creștem capacitatea lor de a exporta ceea ce pot exporta și anume produse agricole, piscicole și așa mai departe. Dar noi nu facem acest lucru. Noi am introdus introduși alte măsuri importante pentru sănătatea consumatorilor europeni, dar nu am ajutat la sporirea capacității acestor țări cel mai puțin dezvoltate. De aceea, ele din țări cel mai puțin dezvoltate nu s-au transformat în țări mai dezvoltate. Noi trebuie să sporim acest tip de asistență pentru că altfel ne păcălim numai pe noi, nu numai pe noi, ci și pe aceste țări. Mulțumesc, doamna Zimmer, pentru un minut. Ich möchte eigentlich die beiden Vertreter Doresc uh, să îi întreb pe cei doi reprezentanți de la Consiliu și Comisie de ce uh, au impresia că putem să vorbim despre această temă fără să spunem lucrurilor pe nume. Pentru că Sigur, sunt importante pregătirile pentru conferința de la Istanbul, dar statele membre ale Uniunii Europene trebuie să își asume răspunderile și angajamentele în totalitate față de țările cel mai puțin dezvoltate. De aceea, state membre ale uh, Uniunii Europene nu pot să nu își asume aceste responsabilități. Este incredibil că un milion de oameni încă sunt înfometați în fiecare zi și mor de foame. Acesta nu este viață și este incredibil că o mare parte a asistenței noastre nu se duce către promovarea structurilor agricole și a infrastructurii, ci că se duc în altă direcție. Deci un miliard de oameni care uh, mor de foame. Sperăm că uh, țările Sperăm că afirmația noastră referitoare la faptul că aceste țări trebuie să fie mai rezistente la șocuri nu este singura pe care o veți face. Vreau să ne asumăm mai multe răspunderi pentru a ajuta cu adevărat aceste țări mai puțin dezvoltate. Mulțumesc. În uh, numele neafiliaților, domnul Clay. Top over de minst ontwikkelde landen is een goede gelegenheid om een debat. Mulțumesc. Aceasta este o ocazie foarte bună de a discuta Uh, ce este adecvat și ce nu în acest sprijin pentru dezvoltare. S-a vorbit despre uh, cantitate, despre asistența oferită uh, care garantează o creștere economică, dar această politică a eșuat. De pildă, mă refer la ce spune un economist din Kenya, care a scris un articol pe Spiegel pe internet. Cele mai uh, mari democrații uh, sunt uh, state corupte și în aceste țări unde există corupție, oamenii cerșesc în loc să-și găsească un loc de muncă și astfel aceste țări nu pot să se dezvolte și banii sunt iros- irosiți în ACSC. Programul asistenței publice pentru dezvoltare este una din problemele, din cauzele problemelor din Africa. Trebuie să punem capăt acestei situații și dacă am pune capăt acestei asistențe, sunt sigur că uh, cetățenii africani nici măcar nu și-ar da seama. Trebuie să combatem corupția și să nu mai uh, alimentăm aceste țări cu bani. Mulțumesc. Mulțumesc că aveți un cartonaș albastru de la domnul Berman. Acceptați întrebarea? Domnule Berman, aveți 30 de secunde. Mulțumesc. Domnule Clays, cred că sunteți de acord cu mine că interesele străine ale țărilor occidentale, bogate, europene, Europene sau America au permis uh, menținerea dictatorilor și astfel asistența pentru dezvoltare nu a putut să funcționeze așa cum trebuie pentru că niciodată nu a ajuns uh, unde trebuie și în numele stabilității care de fapt nu merita acest nume. Apărarea democrației înseamnă apărarea democraților în uh, țările în curs de dezvoltare. Mulțumesc foarte mult. Uh, domnule Clays, uh, în parte sunt de acord cu dumneavoastră. Într-adevăr, din cauza noastră dictatorii au putut să rămână la putere. De fapt, mă gândesc la politica europeană față de Cuba, de exemplu. Am văzut că Fidel Castro este considerat ca un partener cu care putem să dialogăm. Uh, și este adevărat, uh, aceasta trebuie să țină de trecut și nu mai trebuie să discutăm decât cu cei care au fost aleși în mod democratic și care au potențialul de a institui o reală democrație în țările respective. Mulțumesc foarte mult. Domnul Cazmarec, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor programe pentru țările cel mai puțin dezvoltate și această conferință a fost uh, creată acum 20 de ani și a fost creată pentru a defini acele comunități din jurul lumii care au nevoie de cel mai mult de asistență. Definiția este a ONU și nu se bazează numai pe venituri și pe capital, ci ține cont și de alți factori, cum ar fi capitalul uman sau alte tipuri de obstacole în ce privește creșterea. Cele mai multe țări, cel mai puțin dezvoltate, sunt uh, localizate în Africa. De aceea este corect uh, ca Uniunea Europeană să acorde atenție specială acestui continent. Este o problemă serioasă faptul că numărul țărilor cel mai puțin dezvoltate este în creștere. Mai mult de numai trei țări s-au dezvoltat și nu mai sunt considerate țări cel mai puțin dezvoltate. De aceea uh, ar trebui să luăm în considerare modul în care am putea defini o strategie pentru aceste țări. O asemenea strategie ar trebui să fie eficientă, măsurabilă și să fie ușor de monitorizat. Sunt încântat că Consiliul și Comisia au a venit cu niște propuneri de a asista și monitoriza acest proces. Una se referă la uh, monitorizarea procesului de creștere bazată pe incluziune. Știu că anumiți membri au anumite rezerve pe această direcție și se întreabă dacă această creștere va fi cu adevărat inclusivă. Însă, pe de altă parte, creșterea este un factor cheie în ceea ce privește capacitatea economică și creșterea aplicarea acesteia în aceste țări. Vă mulțumesc. Domnul Arsenis, un minut și jumătate. Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, hriazomaste... Mulțumesc, domnule comisar, dragi colegi. Avem nevoie de un obiectiv concret la conferința de la Istanbul, iar acesta trebuie să fie ajutorarea țărilor cel mai puțin, de dezvol- cel mai puțin dezvoltate să um, urce o treaptă mai în sus, ca să spunem așa. Întotdeauna spunem același uh, lucru. Din, în 30 de ani, doar uh, trei țări au promovat și au ieșit din rândul țărilor cel mai puțin dezvoltate. Trebuie să ne um, asumăm mandatorile pentru ca în fiecare an să contribuim cu un procent din PIB pentru a ajuta aceste țări. Și trebuie să avem o politică coerentă în ceea ce privește asistența pentru dezvoltare, fiindcă uh, nu putem să dăm cu o mână și cu altă mână să luăm, cu cealaltă mână să luăm, prin practici comerciale incorrecte. Trebuie să ne respectăm obligațiile și în ceea ce privește investițiile în aceste țări și să ținem cont de contextul schimbărilor climatice. Și pentru a face acest lucru, E nevoie să respectăm um, suveranitatea alimentară a acestor țări, favorizând resursele naturale locale. Trebuie să protejăm aceste țări în egală măsură uh, de acest furt de resurse care provine din uh, speculă. Mulțumesc. Uh, domnul Deva are o întrebare. O acceptați? Mă întreb dacă distinsul domn este de acord cu mine, pentru că a folosit un cuvânt foarte puternic, a fura, că furăm din uh, aceste țări în curs de dezvoltare. De exemplu, dăm 2 milioane de euro unei mici insule de pe coasta Atlanticului pentru pescuit, pentru 7 tone de ton și le vindem pe uh, străzile din Europa pentru 235 de milioane. Deci am dat 2 milioane de euro și pentru 235 de milioane. Deci asta facem cu politica de pescuit. Domnule Arsenis, Domnule uh, Deva, aveți dreptate într-o mare măsură. Acordurile de pescuit între Uniunea Europeană și țările terțe uh, sunt o chestiune care trebuie abordată în profunzime. Uniunea Europeană are aceste acorduri cu aceste țări și are acces la aceste țări într-un mod uh, durabil, dar trebuie să vedem cum uh, sunt uh, folosiți acești bani pe care îi dăm pentru aceste sectoare, pentru ca aceste țări să iasă din această categorie a țărilor cel mai puțin dezvoltate. Mulțumesc, domnul Migalski, un minut. Mulțumesc, domnilor și domnilor. Cred că domnul ministru Nemet nu are dreptate. Situația țărilor care au ieșit din grupul țărilor cel mai puțin dezvoltate este una pozitivă, una optimistă. Domnii, antevorbitorii mei au spus că în ultimii 10 ani trei țări, Botswana, Capverde și Moldit, au părăsit această categorie, ceea ce înseamnă că uh, riscul de sărăcie uh, este mai scăzut. Avem câteva țări bogate care nu beneficiază de resurse naturale, cum ar fi uh, Elveția sau Japonia. Pe de altă parte, avem țări bogate care sunt foarte bogate în resurse naturale, dar sunt sărace, ceea ce înseamnă că politica este cea care produce sărăcia și nu invers. Așa încât, uh, independent de sistemul pentru țările țările cel mai puțin dezvoltate și independent de uh, noile oportunități comerciale, cred că ar trebui să ne axăm pe asistența politică. Ar trebui să ajutăm să creeze niște sisteme democratice acolo. Există 10 solicitări pentru procedura Catch the Eye. Din păcate, uh, suntem în întârziere foarte mare, spune președintele, ceea ce înseamnă că voi uh, accepta doar 6 intervenții și îmi cer scuze uh, celorlalți patru care nu vor apuca să vorbească. Urmează doamna Băsescu, uh, doamna Nameceva, Cortes Laszlo, Stiller, doamna Nicolae și domnul Ferreira. Îmi cer scuze celorlalți, după cum am spus și înainte, nu putem proceda altfel. Doamna Băsescu, vă rog să respectați timpul. Vă mulțumesc, domnule președinte. A patra conferință a ONU privind țările cel mai puțin dezvoltate reprezintă un bun prilej pentru a revizui politica internațională de ajutor pentru comerț

Mulțumesc progresul acestor țări reflectă politicile noastre de dezvoltare și cele ale comunității internaționale. Uh, numărul acestor țări ne arată foarte clar că trebuie să ne revizuim politicile, instrumentele și mijloacele. Aceste țări sunt expuse crizelor uh, și iată de ce trebuie să facem mai multe eforturi pentru pace și stabilitate, pentru democrație și drepturile omului. Trebuie să mai ținem cont și de aceste lucruri. Trebuie să revizuim factorii interi, cum ar fi corupția, uh, uh, lipsa controlului democratic și lacunele în ceea ce privește dreptul de proprietate, care sunt responsabile de menținerea acestor țări într-o situație de subdezvoltare. Apoi, pe plan economic, trebuie să consolidăm abordarea noastră de mai mult sprijin agricultorilor, IMM-urilor și mai bune folosire a resurselor statului pentru a pune pe picioare noi instrumente. În cele din urmă, instrumentele noastre de ajutorare trebuie să fie mai bine țintite și să fie coerente cu uh, ODM-urile. Iată, așa vom uh, face față nevoilor acestor țări și vom sprijini sectorul privat uh, și societatea, și societatea civilă pentru a răspunde provocărilor deceniului viitor. Mulțumesc foarte mult! Micro. Hace diez años los países donantes acordamos en Bruselas un plan de acción para los... Domnilor și domnilor, acum câțiva ani țările donatoare au convenit uh, un plan pentru țările cel mai puțin dezvoltate pentru ca sărăcia să fie combătută. Uh, Țările cel mai puțin dezvoltate sunt cele care suferă cel mai mult în urma crizei economice și financiare și în urma creșterii prețurilor la alimente. Nici măcar după 10 ani nu am reușit să ne atingem obiectivele. Numai trei țări au reușit să iasă din această categorie, iar în prezent uh, ne găsim la un punct de răscruce. Ultima conferință a Națiunilor Unite a fost una foarte importantă și aceasta este și cea care va avea loc acum este la fel de importantă, pentru că este vorba despre un nou plan de acțiune. Trebuie să ne îndeplinim angajamentul angajamentele asumate față de aceste țări și să arătăm că am învățat ceva în ultimii 10 ani. De asemenea, trebuie să arătăm că suntem capabili să oferim o asistență eficientă astfel încât să ne atingem obiectivele, tocmai în contextul 2015. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Stiller! Eh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Comisiei și Consiliului și tuturor celor care au contribuit. Cele trei aspecte care țin de aceste țări eh, sunt binevenite, însă aș vrea să adresez o întrebare. Siguranța alimentară sau securitatea alimentară va fi menționată. Ați menționat eh, Africa subsahariană, unde 80% dintre agricultori sunt femei. Cred că ar fi bine să investim în categoriile cele mai vulnerabile din lume pentru a-i ajuta să se hrănească singuri și astfel putem să contribuim la sănătatea și la bunăstarea celor mai săraci ai lumii. Uh, le urez toate cele bune membrilor delegației care, vor, care va participa la această conferință și aștept cu interes raportul din partea celor care vor participa. Mulțumesc. Doamna Nicolai, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte

Este vorba de 50 de țări care sunt foarte afectate de eșecul uh, rezultatelor conferințelor uh, internaționale. Nu este soarta, este vorba despre uh, și nici despre um, cauze naturale. Din potriva, aceste țări sunt foarte bogate în resurse naturale. Este vorba despre o injustiție a umanității de organizare economică și socială la scară mondială care se menține în relație relații asimetrice care duc la dezechilibre și este rezultatul comerțului liber, a dereglementării financiare, a exodului de capital prin paradisuri fiscale, dar și cauza războiului și conflictelor. Iar, în, iar noi trebuie să dăm dovadă de o cooperare solidară pentru a pune capăt acestei situații și pentru a duce la dezvoltarea acestor țări și la ieșirea lor din sărăcie. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Din partea Comisiei, domnul Füle are cuvântul 5 minute. Thank you. Uh, Mr. President, honorable members, uh... Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Cred că această dezbatere interesantă ne arată că toți împărtășim aceleași uh, obiective. Acest lucru se reflectă și în propunerea comună de rezoluție prezentată de grupurile politice. Voi menționa următoarele obiective principale pe care le împărtășim cu toții. În primul rând, conferința a trebuit să fie rezultate către, ă, orientată către rezultate și că statele ar trebui să își asume responsabilitățile și să le îndeplinească. În al doilea rând, țările cel mai puțin dezvoltate trebuie să fie sprijinite astfel încât să iasă și să promoveze din această categorie. Trebuie să, se, ă, să ne orientăm în funcție de evaluarea piețelor și trebuie să oferim asistență comună pentru țările cel mai puțin dezvoltate în mod clar, coerența politică pentru uh, aceste țări uh, ar trebui să contribuie astfel încât țările cele mai puțin dezvoltate să fie sprijinite, să poată combate sărăcia, iar o Și așa cum au subliniat deputații, ar trebui să acordăm o mare atenție siguranței alimentare, agriculturii și infrastructurii. Și, într-adevăr, așa cum a subliniat domnul Deva, comerțul, comerțul joacă un rol foarte important în aceste țări. Cu toții recunoaștem faptul că țările cel mai puțin dezvoltate sunt în mod primar responsabile pentru propria dezvoltare. De aceea este nevoie de un sistem uh, fiscal mai eficient, uh, o guvernanță mai bună și o revizuire a acestui sistem pentru ca resursele interne să fie consolidate. În fine, chiar dacă uh, nu poți să-și asume nicio responsabilitate pentru schimbările climatice, țările cel mai puțin dezvoltate vor fi cel mai puternic lovite de aceste schimbări climatice. De aceea noi avem obligația să le ajutăm să se adapteze la ele. În concluzie, acest Parlament a sprijinit întotdeauna foarte puternic cauza țărilor celor mai puțin dezvoltate și sunt sigur că acest sprijin va continua și pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! În numele Consiliului, domnul Nemet, pentru 5 minute. Thank you very much. The floor. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, în ceea ce privește suma ajutorului uh, oficial pentru dezvoltare, aș vrea să spun că din 2002, de când s-a instituit angajamentul la conferința de la Monterey, Consiliul a reiterat necesitatea de a mobiliza și alte surse disponibile de, pentru dezvoltare, în special resurse interne completate de mecanisme de finanțare inovatoare și sprijin din partea țărilor dezvoltate, din partea economiilor emergente și a sectorului privat. În cele mai recente concluzii din aprilie 2011, Consiliul a evidențiat faptul că Uniunea Europeană analizează um, propuneri de mecanisme de finanțare inovatoare cu un potențial semnificativ de generare de venituri pentru a asigura o finanțare predictibilă a dezvoltării, mai ales în țările cele mai sărace și mai vulnerabile. Aș vrea să mă alătur și eu uh, domnului comisar Füle în ceea ce privește relevanța menținerii angajamentelor noastre la nivelul Uniunii Europene și mă alătur dumnealui în ceea ce privește comentariile sale cu privire la creșterea posibilității uh, relațiilor comerciale între aceste țări și Uniunea Europeană. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule ministru. Avem uh, mai multe rezoluții, dar acum uh, dezbaterea se încheie, iar votul va avea loc mâine la ora 12.